Thank you very much, Ms. Uh, Commissary. And now I would like to give the floor to Ms. Aurelia Gratiela Dragici, the State General, the National Agency for Equal Opportunities Between Women and Men from Romania, please. Stimată doamnă președintă, stimați membri ai Comisiilor Reunite, stimați invitați. Pentru început doresc să adresez salutul și mulțumirile mele pentru oportunitatea oferită de a mă adresa astăzi domniilor voastre, și deopotrivă pentru interesul manifestat față de tema propusă. Pentru Guvernul României, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, protejarea femeilor și fetelor din țară și din afara granițelor reprezintă valori fundamentale ale democrației sociale, indispensabile pentru evoluția și progresul oricărei societăți, cu aplicabilitate în toate sferele vieții publice, educație, sănătate, piața muncii, participare la decizie, împuternicirea economică a femeilor și, nu în ultimul rând, migrația forței de muncă în rândul femeilor și fetelor. Și din această perspectivă este o premieră pentru România faptul că actualul guvern a introdus în programul său de guvernare, votat de Parlamentul României, un capitol distinct alocat perspectivei de gen și protejării femeilor, numit Respect și demnitate pentru femei, ale cărui obiective specifice definesc misiunea Agenției Naționale pentru Egalitate de anse pe care o reprezint astăzi. În raport de condiția femeilor migrante lucrătoare în mediul rural și în fermele din Uniunea Europeană, activitatea instituției interferează cu migrația forței de muncă în rândul femeilor și tinerilor, oportunitățile de ocupare a forței de muncă, traficul de persoane, exploatarea prin muncă și exploatarea sexuală, prin colaborarea și parteneriatele cu instituțiile guvernamentale și non guvernamentale cu atribuții directe pe aceste domenii. România reprezintă unul din cele mai importante state furnizoare de forță de muncă pentru piața europeană, iar migrația forței de muncă este cea mai importantă componentă a migrației românești, fiind estimată la peste 2 milioane de cetățeni români, din care 47% sunt femei, și 53% bărbați. Migrația femeilor este însoțită deseori de pericole multiple pe care acestea le ignoră prin plecarea la muncă fără forme legale, cu consecințe mergând de la nerespectarea drepturilor aferente unui raport de muncă până la riscul major de a deveni victime ale abuzurilor, exploatării și traficului de ființe umane. La nivelul Uniunii Europene, peste o treime din lucrătorii în domeniul agricol sunt femei și din această perspectivă există comunități de femei migrante de cetățenie și română care sunt supuse diferitelor forme de abuz, cu deosebire în statele cu cele mai mari comunități de români din diaspora. Astfel, multe românce lucrătoare în ferme sunt exploatate prin muncă și sunt captive unor situații fără ieșire, neavând forme legale și nu de puține ori acestea devin victime ale traficului în scopul exploatării sexuale. În domeniul agricol, fenomenul intermedierii ilegale a forței de muncă prin interpui este răspândit în special în zonele rurale cu potențial agricol, afectând o parte considerabilă a cetățenilor români, cu deosebire femei. Profilul intermediarilor suferă variații de la caz la caz, în anumite situații acetia fiind veritabili stăpâni de sclavi moderni. De aceea, relațiile de muncă fără forme legale și cazurile de exploatare cel mai frecvent cu complicitatea unor intermediari români se află cu prioritate pe agenda guvernului și ambasadelor României din state cu comunități semnificative de femei migrante, cum ar fi Italia și Spania în scopul de a elimina vulnerabilizarea femeilor care lucrează în afara granițelor în condițiile enunțate statele din care acestea provin au responsabilitatea de a dezvolta o serie de mecanisme de informare și protecție a unor inițiative comune la nivel național și local și prin intermediul reprezentanțelor diplomatice în legătură cu situațiile care privesc respectarea drepturilor cetățenilor aflați în situații de risc cu deosebire femei în această direcție guvernul româniei acționează integrat structurat și coerent prin inițierea unei campanii naționale denumită informare acasă siguranță în lume în care agenția națională pentru egalitate de anse și ministerul muncii și justiției sociale sunt parteneri ai ministerului pentru românii de pretutindeni alături de alte instituții pentru cunoașterea drepturilor privind legislația aplicabilă lucrătorilor și lucrătoarelor din uniunea europeană și deopotrivă pentru sprijinirea cetățenilor români care optează să se întoarcă acasă. Pentru românii care lucrează în statele membre ale Uniunii Europene, Ministerul Muncii a adoptat și a aplicat o serie de mecanisme legale de informare și protecție, după cum urmează informarea cetățenilor care lucrează în Uniunea Europeană prin intermediul ghidurilor lucrătorului român, adaptate pentru situațiile din unu de state și actualizate cu legislația din fiecare stat și cu informațiile din rețeaua EURES. Ghidurile cuprind informații privind drepturile și condițiile de muncă, dreptul de edere drepturi pentru membrii familiei, drepturi de securitate socială, pensii, omaj sănătate, dreptul la egalitate de tratament cu cetățenii statului gazdă. De asemenea, cetățenii interesați pot beneficia în mod gratuit de servicii de informare, mediere și consiliere prin intermediul celor 45 de consilieri EURES care pot fi accesați în fiecare județ din România. De asemenea, avem în vedere constituirea corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale, compus din treisprezece atașați, cu atribuții în susinerea și protejarea intereselor lucrătorilor în străinătate cu repartizare pe spații geografice. Pentru cetățenii români care optează să revină în țară, sprijinul Guvernului prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale presupune informarea acestora în legătură cu facilitățile privind ocuparea unui loc de muncă, consilierea, medierea și formarea profesională, consultanță pentru începerea unei afaceri, evaluarea și certificarea competențelor profesionale, dobândită pe alte căi decât cele formale. Concret, sprijinul pentru femeile care revin în România și aleg să muncească în agricultură, măsurile susținute sau finanțate de Uniunea Europeană urmăresc să transforme agricultura într-un domeniu mai atrăgător pentru ambele sexe aceasta se realizează prin sprijinul financiar oferit în cadrul programului național de dezvoltare rurală două mii paisprezece două mii douăzeci care vizează măsuri în conformitate cu cadrul juridic și instituțional al statelor membre de natură să implice organismele responsabile pentru promovarea egalității de gen. astfel în cadrul programului și în comitetul de monitorizare ministerul muncii și justiției sociale a participat activ alături de asociația națională a femeilor din mediul rural. în acest context au fost organizate cursuri privind lupta împotriva discriminării și au fost organizate module de formare axate pe teme de egalitate între femei și bărbați. prin structurile de tip leader parteneriat public privat în comunitățile locale s a urmărit în criteriile de selecție ale acestei strategii integrarea dimensiunii de gen și prevenirea discriminării pe bază de sex programul a contribuit astfel în mod direct sau indirect la crearea de locuri de muncă pentru femei sau la îmbunătățirea celor existente precum și la promovarea creșterii economice și productivității printr o abordare proactivă în favoarea nediscriminării și egalității de gen în termeni absolut creându se mai multe locuri de muncă pentru femei într un procent de șaizeci și unu la sută în egală măsură intervențiile pentru sprijinirea infrastructurii sociale în zonele rurale vizează acțiuni în învățământ de tipul școală după școală și grădinițe destinate să contribuie atât la reducerea discriminării în accesul la locuri de muncă pentru femei cât și la creșterea nivelului de educație a populației rurale asigurând astfel șanse egale românia sprijină demersurile europene privind împuternicirea femeilor din mediul rural prin transpunerea în legislația națională a unor acțiuni și măsuri care să vină în sprijinul implementării angajamentului strategic al uniunii europene în domeniul egalității de gen două mii șaisprezece două mii nouăsprezece în acest sens strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirii și combaterii violenței domestice promovată de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, cuprinde măsuri specifice celor două domenii de intervenție. Totodată, România își reafirmă angajamentul privind transpunerea în practică și promovarea valorilor fundamentale consacrate prin Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, în baza recomandărilor formulate de Comitetul SIDAU pentru România de asemenea românia a semnat și a ratificat prin lege convenția de la istanbul cel mai important instrument juridic de cooperare internațională în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. pentru armonizarea legislației naționale cu prevederile celor două convenții guvernul prin primul său prim ministru femeie din istoria româniei doamna viorica dăncilă a promovat un pachet complet de legi în măsură să genereze o schimbare de paradigmă privind condiția tuturor femeilor din România. Și m-aș referi doar la două dintre acestea și anume, proiectul de lege privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, care vizează reglementarea profesiei de expert în egalitate de șanse, drept un instrument novator și eficient în promovarea perspectivei de gen în toate sferele vieții publice, și la proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, în acord cu, prevederile Convenției de la Istanbul, prin care reglementăm ordinul de protecție provizoriu în acord cu articolul 52 din Convenție pentru a asigura un management integrat și eficient al victimelor violenței domestice. În raport de aspectele menționate, participarea mea la audierea publică de astăzi privind situația lucrătorilor migranți femei în zonele rurale și în fermele din Uniunea Europeană reprezintă o oportunitate pentru a reafirma angajamentul Guvernului României pentru continuarea politicilor și măsurilor necesare în domeniul promovării principiului egalității de șanse între femei și bărbați. Vă mulțumesc!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 mulțumesc pentru că am organizat acest, uh, această audiere publică care are un subiect extraordinar de important și mai ales foarte sensibil. este o realitate pe care nu avem voie să o ascundem este o realitate socială pe care trebuie să o prezentăm cât mai des posibil și trebuie cumva să aducem uh, nu numai la cunoștința autorităților dar cumva să punem presiune pe autoritățile, uh, autoritățile locale din zonele unde uh, există această, acest, această situație în care femeile care lucrează în sectorul agricol sunt exploatate. Desigur că România sau uh, în sectorul agricol la nivelul Uniunii Europene lucrează foarte multe femei noi suntem datori să ne protejăm uh, cetățenii uh, din țările din care facem parte statelor membre așa cum eu uh, în calitate de deputat european pentru românia sunt datoare să protejez interesele lucrătorilor, lucrătorilor femei din zona agricolă care activează sau lucrează în statele membre ale uniunii europene în cea mai mare parte în italia și spania. desigur cunoaștem aceste realități de aceea este important pentru noi toți pentru că din punctul meu de vedere toate statele membre au obligația să acționeze și să nu lase um, ca această realitate socială să continue. condamnăm cu siguranță toate actele de violență și uh, mai ales condițiile precare în care aceste femei lucrează în italia sau în spania faptul că nu au condiții uh, de lucru corespunzătoare faptul că nu au uh, posibilitatea posibilitatea și nu li se pune la dispoziție transportul din serele sau din zonele agricole unde lucrează către localități faptul că um, copiii dumnealor sunt uh, puși în imposibilitate de a urma cursurile școlare din cauza faptului că nu au posibilitatea de a uh, li se asigura transportul de la locul de muncă și barăcile în care sunt cazate spre, uh, spre Uh, școli spre comunitățile locale uh, de asemenea abuzurile la care acestea sunt incluse uh, supuse inclusiv abuzurile sexuale pentru că trebuie să recunoaștem că aceste abuzuri se întâmplă și atunci revin și spun că noi alături de autoritățile locale trebuie să acționăm ferm și cunoaștem deja aceste realități sunt cunoscute nu trebuie să le ascundem dar trebuie să trecem și la acțiune. Uh, neplata salariului iarăși este o problemă foarte importantă pentru că aceste femei vin să lucreze în aceste uh, zone agricole datorită faptului că au nevoie de, de bani aceasta este realitatea și dacă nu sunt plătite la timp desigur că <clears throat> li se creează mari probleme pentru susținerea familiilor din care fac parte. acesta este motivul principal pentru care aceste femei uh, acceptă sau uh, acceptă să fie uh, tratate sub această formă necesitățile financiare și atunci în plus față de condițiile abuzive la care acestea sunt supuse și în care acestea lucrează Uh, și dacă uh, salariul nu este plătit uh, la timp iată că avem o problemă suplimentară așadar consider că noi cu toții avem obligația fiecare stat membru să adoptăm o legislație cât mai fermă pentru protejarea acestor femei și să punem în aplicare legislația deja existentă. vă mulțumesc. Thank you very much, Ms. Jana. And uh, now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 Uh, thank you. Now, Ms. Dragici, please. Ms. excuse, excuse me. Um, doamnelor și domnilor europarlamentari, în raport de prima intervenție a doamnei Perez, trebuie să subliniez faptul că doamna europarlamentar Viorica Dăncilă, actualmente prim-ministru al României, a efectuat împreună cu o delegație a Parlamentului European o vizită în regiunea Raguza, unde au fost identificate circa 5.000 de ferme în cadrul cărora lucrează, lucrau la acel moment 7500 de uh, românce, uh, în raport de care imediat uh, am luat atitudine în România, Guvernul României uh, în urma vizitei pe care asociația Proxima, care la nivel local s-a implicat în uh, ceea ce privește situația femeilor românce din regiunea Raguza, a inițiat o campanie în nord-estul uh, României, regiunea Uh, furnizoare de forță de muncă pentru regiunea Raguza, unde am uh, declanșat, uh, așa cum spuneam, o campanie de informare și sensibilizare. Mai mult de atât, autoritățile române, în colaborare cu autoritățile italiene, au inițiat o serie de controale în aceste ferme, numai că situația, de fapt, este următoarea. Marea majoritate a lucrătoarelor migrante ilegale românce au refuzat să devaleze situația și să depună plângere la poliția italiană, asta, acest aspect fiind practic cel mai important aspect de vulnerabilitate identificat uh, la acel uh, moment în urma acestei campanii din românia și acestor controale din regiunea raguza situația la acest moment din informațiile noastre stă cu mult eh, mai bine astfel încât suntem optimiști că dacă demersurile noastre vor continua situația femeilor românce cu deosebire din reguza dar din eh, întreaga uniune europeană migrante eh, în această regiune va fi din ce în ce mai bună în raport de intervenție a doamnei europarlamentar din Suedia în legătură cu vulnerabilitățile legate de copii, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului din România uh, ne-a furnizat la acest moment următoarea situație. Avem cinci de copii în România care sunt la acest moment privați de îngrijirea părinților plecați la muncă în străinătate, fie cu forme legale, fie cu forme ilegale. În intervenția a treia s-a făcut referire la pedepse mai aspre pentru uh, cei care intermediază lucrători cu forme ilegale, cu deosebire în Italia și Spania, numai că și aici răspunsul este același, cea mai mare vulnerabilitate o reprezintă rezistența a înșiși lucrătorilor și a celor care îi coordonează acei așa numiți caporali din sudul Italiei, care, după cum știți, sunt adevărați um, um, exploatatori uh, sub forma sclavagismului modern, dacă pot să spun acest uh, lucru în legătură cu prezentările celor două eh, doamne în legătură cu situația la nivel european într adevăr pentru românia italia și spania sunt de destinațiile predilecte în raport de migrație a forței de muncă Uh, asta reprezintă la acest moment pentru România o vulnerabilitate din perspectiva deficitului de forță de muncă cu care ne confruntăm la acest moment în cuantum de 200 de mii de locuri de muncă, deci avem o situație la nivelul Ministerului Muncii care ne arată un deficit de 200 de mii de locuri de muncă, dar mai departe de asta, ca instituție guvernamentală, este de datoria mea să închei prin a spune că România respectă dreptul la liberă circulație care este consfințit prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene și prin articolul 23 din Constituția României și vă mulțumesc. Thank you very much. And now, Professor Shortal, please not more than two minutes, okay? Because we need to finish. We have another one question on our agenda. Uh,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 ho svolto e spero che possa essere migliorato attraverso il contributo delle colleghe e attraverso gli emendamenti che arriveranno. Grazie. Thank you very much. And now I would like to give the floor to the shadow rapporteurs. EPP shadow rapporteur is Ms. Ms. Anna Zaborska and Ms. Kozlowska replace uh, Ms. Anna Zaborska, please. Mm -hmm. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Pani sprawozdawczyni, szanowni państwo, przede wszystkim chciałabym przeprosić w imieniu Anny Zaborskiej za jej nieobecność.